Siamo in attesa dell'onorevole Nibler. Așteptăm uh, acum să sosească în sală doamna Nibler. S-ar putea să trebuiască să așteptăm puțin până dânsa va apărea. Eh, non possiamo cambiare l'ordine del giorno, quindi sospendiamo per 5 eh, minute. Doamna președinte, din păcate nu putem schimba ordinea de zi, prin urmare suspendăm uh, ședința pentru 5 minute. Sper că în mai puțin de 5 minute vom primi vești de la doamna Nibler. Riprendiamo. Dicevo la relazione dell'onorevole Nibler. Reluăm ședința. Urmează acum raportul doamna, doamnei Nibler, politica industrială spațială a Uniunii Europene. Doamnă Nibler, dacă sunteți pregătit, aveți cuvântul timp de 4 minute. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă vicepreședinte a Comisiei Europene, stimați colegi. Astăzi, în multe ziare germane scria clar că EADS vrea să disponibilizeze o mulțime de oameni ca urmare a politicii de austeritate a companiei. Eu, ca eurodeputat ce re, reprezintă Uh, landul Bavaria sunt profund afectată pentru că o filială a EADS din Bavaria se va închide. Peste 8.000 de oameni își vor pierde locul de, locurile de muncă. Ce să mai vorbim despre toate celelalte companii care erau furnizoare ale EADS și care de, depindeau de activitatea acestei filiale EADS. De ani de zile um, sectorul spațial stagnează în cel mai bun uh, caz. Există o mulțime, și asta în ciuda faptului că există o, o mulțime de sectoare economice, uh, companii de asemenea, care nu pot avea decât de profitate pe urma studiilor în acest domeniu. Și ce să mai vorbim despre cetățenii europeni care depind practic de știința, de sectorul spațial și tehnologia spațială. Mă gândesc la uh, Uh, comunicare, televiziune, uh, um, ghidare prin satelit, uh, până și e-call va depinde practic de această tehnică spațială. Totul depinde de investiții, practic, și de lipsa de investiții în acest uh, sector, care duce la stagnarea sectorului în momentul de față. De ce investițiile în acest sector nu sunt uh, atra- atrăgătoare? Pentru că investițiile sunt pe termen lung. Rezultatele vor fi obținute, în cazul în care vor fi obținute, doar după mulți ani de finanțare și tocmai de aceea e nevoie de sprijin european. Avem nevoie de fonduri europene care să fie dedicate acestui uh, sector și care să ducă la creșterea economică a sectorului și de asemenea la creare de locuri de muncă trebuie să cooperăm Uniunea Europeană, ESA și statele membre pentru a crea un uh, plan de cercetare pentru acest sector pentru anul 2020. Acest uh, plan trebuie să devină un fel de Biblia companiilor în momentul în care acestea își decid politicile de investiții. Uh, sectorul uh, spațial a fost important pentru Uniunea Europeană și trebuie tocmai de aceea să fie în continuare promovat. Galileo este o mare reușită a Uniunii Europene și tocmai de aceea programul trebuie să fie continuat. Uh, trebuie să continuăm a aduce pe orbită sateliți europeni, pentru că doar astfel vom putea scădea dependența Europei de furnizorii de servicii de, prin satelit uh, din exter, exterior. Doar astfel vom putea în continuare să rămânem competitivi. Vă mulțumesc! Mulțumim. Urmează domnul Kelly. Uh, space, has Mulțumesc, doamnă președinte. Spațiul uh, cred că este un subiect care fascinează pe mulți, însă asta nu-i face să-și urmărească fascinația pentru a se implica într-un anume fel în industrie. Într-adevăr, industria este destul de limitată în Europa, cred, aproximativ 30.000 de lucrători în domeniu, 6,5 uh, miliarde care ajung uh, în uh, economie. Dar e clar că domeniul are un mare potențial, cum spunea și doamna Nibler, un potențial pentru cercetare și dezvoltare, dar asta presupune finanțare și ar fi bine să avem uh, programe precum cele pe care le avem de câțiva ani, Copernicus și Galileo. E clar că trebuie să investim mai mult în astfel de proiecte, gândindu-ne mai ales la ce se întâmplă în India, China și Statele Unite cu privire la acest domeniu. Trebuie să avem o privire de ansamblu și spre viitor în ce privește acest acest uh, subiect. Ar trebui să existe o piață internă pentru întregul domeniu uh, spațial și cred că ar trebui să susținem uh, inițiativa de a dezvolta această piață. Apoi, industriile care derivă din sectorul spațial sunt esențiale. În circumscripția mea s-a fondat o companie numită Trimetrix care folosește imagini prin satelită pentru a monitoriza pădurile în lume. Uh, acest uh, lucru este extraordinar, se uh, pot obține detalii care vizează fiecare copac în parte, se poate vedea dacă cineva taie copacii sau intervine în, um, în vreun fel sau altul în dezvoltarea pădurilor. E clar că acest domeniu este de viitor și ar trebui să ne îndreptăm mai mult atenția spre el, așa cum spunea și doamna Nibler. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim, domnul Howitt. Mulțumesc foarte mult. Uh, la mine în constituență uh, există tehnologie bazată pe uh, energie solară pentru a testa teoria relativității lui Einstein din spațiu. Sistemele pe care le avem uh, la noi în țară ne arată cât de important este sprijinul UE pe care îl dezbatem în această seară dacă vrem să câștigăm noua cursă spațială pentru uh, locuri de muncă și pentru tehnologie. Dar și pe mine mă îngrijorează anunțul de astăzi legat de uh, spațiu și uh, salut în același timp faptul că Britan- Marea Britanie va rămâne uh, uh, un centru al uh, companiei. Și, uh, de asemenea, există un proces de consultare care ar trebui să fie realizat împreună cu sindicatele pentru a ne putea atinge scopurile. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Coreira! Domnule Președinte, <clears throat> dizer... Vreau să o felicit pe doamna raportor. Într-adevăr, trebuie să avem o politică industrială în sectorul acesta spațial pentru a putea face față concurenței din exterior. E drept că programe precum uh, EGNOS, Galileo și altele sunt foarte importante. Acestea trebuie să se aplice în întreaga Uniune Europeană și reprezintă un exemplu pozitiv în ceea ce privește industria, politica industrială europeană. Trebuie să ne concentrăm pe IMM-uri și asta deoarece componenta inovație este esențială în cadrul IMM-urilor și de asemenea esențială pentru sectorul spațial. Um, a Tehnologia bazată, tehnologia spațială este esențială pentru cotidianul cetățenilor și de asemenea esențială pentru, pro, pentru apărarea europeană. Acest sector trebuie să fie sprijinit. Mulțumim, urmează doamna comisar Redi. Uh, let me first, uh, thank the rapporteur, Madame... Mulțumesc, aș dori să mulțumesc doamnei raportor, doamnei Nibler, pentru un raport foarte important în legătură cu o industrie foarte importantă, pentru că spațiul reprezintă un sector uh, cheie extraordinar uh, pentru economia europeană, iar activitățile spațiale presupun uh, inovație, presupun excelență organizațională, excelență în domeniul cercetării și așa mai departe. De aceea, 11 miliarde de euro au fost alocați pentru programele europene spațiale parțiale în următorul exercițiu, în următorul cadru financiar. E clar că ne interesează activitățile spațiale și este important să ne axăm pe potențialele utilizări ale acestor uh, politici statele membre, Comisia Europeană, Agenția Spațială Europeană și alți actori interesați trebuie uh, implicați. E esențial uh, să evităm suprapuneri în cadrul programelor și structurilor. E clar că o revizuire astfel, unor, a unor astfel de programe este în uh, curs. Încercăm să stabilim niște relații adecvate între Uniunea Europeană și uh, Agenția Spațială Europeană. Raportul doamnei Nibler are dreptate în a sublinia uh, faptul că Uniunea Europeană trebuie să încerce să își asigure o independență tehnologică pentru a-și putea uh, urmări ambițiile uh, spațiale și pentru a obține o poziție competitivă în lume. La acest nivel global trebuie să fim foarte atenți. Comisia, în contextul negocierilor pentru parteneriatul transatlantic dintre Uniunea Europeană și Statele Unite și uh, cu privire la uh, studiile care vor fi emise în a doua jumătate a uh, anului viitor, este atentă la toate aceste uh, detalii. Se insistă pe uh, industria spațială europeană în acest raport și pe importanța comunicațiilor prin satelit. Comisia a propus un set de măsuri care ar putea uh, dezvolta uh, piața spațială, inclusiv uh, Uh, cea a serviciilor din acest domeniu. Uh, ne axăm uh, pe achiziții publice, pe cercetare în acest domeniu și, dacă este cazul, și pe acțiuni de reglementare. Grazie, la discussione è chiusa. Mulțumim, discuția s-a încheiat, iar votul va avea loc mâine, începând cu ora 11.30 de minute. Ora relazione Proust, Cars 2020 versus Urmează acum uh, raportul uh, Prust, CARS 2020, către o industrie autovehiculor puternică, competitivă și durabilă în Europa.